sunt obiecții, o să mă asigur că copii ale rezoluțiilor votate aici vor fi transmise persoanelor relevante. Este ultima zi petrecută împreună. Mă bucur să văd că am avut un început bun în acest an împreună cu noi colegi. Vă urez sărbători fericite și un an nou